Următoarea ședință va avea loc mâine, marți 4 februarie 2014, de la 9 la 14 și de la 15 la 23. Ordinea de zi a fost publicată și disponibilă pe site-ul web al Parlamentului European. Se suspendă ședința.